Aș vrea să vă salut, bună ziua, bună dimineața tuturor. Colegii noștri sunt uh, absenți, Cof și Kvașnevski. La, la ora 1 vom avea discuția cu cei doi și înainte vom avea reuniunea biroului. Sper uh, că acceptați acest lucru pentru că cei doi invitați ai noștri uh, aterizează mai târziu, deci la 12 vom avea biroul. Domnul Butikofer va trebui să renunțe la masa de prânz astăzi, cred. Oricum, cred că e mai bine pentru dumnealui. Protestez, domnule președinte, spune domnul Butikofer. O să votăm mai întâi avizul cu privire la acordul dintre UE și Turcia, readmisia persoanelor care intraseră fără permis în Uniunea Europeană, fiind dat că doamna Omen Reuten are astăzi dimineață, trebuie să primească un prinț în această dimineață, trebuie să începem cu acest uh, punct. Doamna Omen Reuten, aveți de comentat ceva nu. Facem uh, vot uh, electronic pentru că e doar un singur vot, de fapt, și s-a deschis votul la acest raport, acest aviz. S-a închis. Există 39 de voturi, 34 pentru, 5 împotrivă. Felicitări, doamna Omenroiten. Trecem mai departe la raportul nostru cu privire la SEAE. Serviciul uh, European de Acțiune Externă, deci raportorii doresc să adauge ceva, nu este cazul. Roberto și cu mine am discutat cu cei care au depus amendamente în ultimele zile și am avut ocazia să mai dezbatem și ieri despre acest subiect, deci am senzația că s-a ajuns la un acord. Cine este, deci, pentru compromisul 1? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamente de compromis 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi amendamentul 82. cine pentru? Cu amendament oral. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată vă rog, 87, cine pentru?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 This is not arms trade report. Uh, nu e raportul următor cu despre exportul de arme. Vă rog, votați la acesta. S-a închis votul 15 la 1. 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 90 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 94 și cu 95 cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 96 cu amendament oral cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 97-98 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 cu un amendament oral din partea coregului Kovacev pe care doriți să-l citiți, nu? Da, mulțumesc, domnule președinte. Sugerez un amendament oral pentru a clarifica un lucru după Security Task Cover Events Outside the Union, pentru ca să fie mai clar între instituții cine are ce competență. Da, bine, cred că susținem acest amendament pentru că oricum Serviciul de Acțiune Externă se ocupă de ceea ce se întâmplă în afara Uniunii Europene, nu? Bine, cine este pentru compromisul 5 cu acest amendament uh, oral? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 100. Cine-i pentru? Da? Ce anume? Împotriva, Abțineri se adoptă. Se respingem, da, bine, se respinge, spune președintele, bineînțeles, am greșit. 101. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100... Compromisul 1 l-a acoperit pe următorul, deci compromisul 6 acum. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 115 cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124. cine pentru? Împotrivă, abțineri. Încă o dată. Deci 124. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 129. Cine a fost retras? Aha. Compromisul 8. Da, Roberto? Cred că este o greșeală tehnică în lista de votare la de la 1 la 4. Ce înseamnă 1 la 4, spune președintele? 1, 124, a, 124 cred că e o greșeală tehnică. E un minus acolo, nu e plus. E o eroare tehnică doar. Am vrut să spunem minus, dar cineva a scris plus, da. Acceptați să votăm încă o dată atunci? cine e pentru 124? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Atunci trebuie să ne întoarcem Das ist jetzt 125. Atunci trebuie să-l votăm pe 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i clar acesta. Încă o dată. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 128 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 136 și 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O, compromisul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. E vorba de un amendament la acest compromis în plus, nu? Da, Ana Gomez. Aș vrea să sugerez să adăugăm acest amendament în mijlocul uh, frazei, citesc fraza. Two delegations now have human rights focal points to ensure that human rights and women's rights in particular are mainstreamed within every delegation and office of the EU. Da. Am înțeles la început că drepturile femeilor nu sunt acoperite de drepturile omului. Nu înțelegeam de ce nu sunt acoperite. Sunt mai mult decât acoperite. Credeam că sunt acoperite, da. Sunt, așa e. Da, Ana, când propui tu ceva, eu nu rezist niciodată. cine e pentru acest compromis cu amendamentul oral? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10 bis. Compromisul 10 bis. Cine-i pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 11 acum. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 145, 54, pardon. cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotriva, abțineri, respins. 156 e acoperit, de fapt, de 10 bis și 157 și 158 acum. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165, 165 iar, 166 de fapt, pentru, 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 13 acum. cine pentru compromisul 13? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 179. cine pentru? Domnule Sarius Volski, vă rog. Nu consider că 178 este acoperit de compromisul 13 și vreau să vă rog să votați și amendamentul meu 178. Acesta fusese un uh, amendament de compromis uh, despre echilibrul geografic și ne pusesem de acord pe acest compromis. Acesta a fost acordul uh, pe care l-am obținut cu raportorii din umbră și domnule Saruzivorski, chiar și cu PP-ul am avut acest acord. Putem vota 178 dacă doriți. Haideți să votăm. 178 votăm. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Trecem acum la 179. Vă rog, acum ce, care e problema? S-a decis, nu? Am decis peste reguli chiar. Am făcut un vot uh, cu, cu mâna ridicată. Dacă vroiați apel nominat, trebuie să cereți dinainte. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 191, verificare. Da, se deschide votul la 191. S-a închis votul și se adoptă cu 23 la 21. Ce anume? Spune președintele. Ce se întâmplă? Ați închis uh, votul prea devreme, spune domnul Pașcu. Haideți să-l mai deschidem o dată atunci. 191. Se votează din nou. S-a deschis votul. Trei persoane n-au votat. Am votat toți? Cu toții? Toată lumea a votat? Da, se adoptă cu 27 la 21 acum. Trecem mai departe la 192, e doar o chestiune tehnică fără vot. Da? Sunteți de acord, domnule Daf? Da.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 împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins 20-21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 23 pentru, împotrivă, nu, n-a fost retras 23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 Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Se resping. Treizeci și șase pentru, împotrivă, abțineri respins. Treizeci și șapte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Treizeci și opt, treizeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 și 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 cu amendament oral 4, cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificare. Verificăm 59. S-a închis votul și se adoptă cu 19 la 28 cu 3 abțineri. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 și 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 în două părți, cine pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă prima parte, partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 7 pentru, 6 verificare, bine. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 23 la 28 se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la DV1. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. DV2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 3 DV3 nu, DV3 nu. Deci DV5. DV5. Da, e acoperit de compromisul 7 celălalt. Deci DV5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Nu-i foarte clar. Încă o dată, vă rog. Cine-i pentru DV5? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. DV7. Pentru? Împotrivă? DV7, da. 6 e acoperit, dar 7 nu e. Deci DV7, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. DV9, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. DV10, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. DV11, pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV12, pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Bugete, bugete 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Bugete 5, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum Cont 1. Se acoperă, da, cont 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la cont 5. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cont 8. Pentru. Cont 8. Pentru, împotrivă, a, se respinge. Cont 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cont 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm uh, întreaga operă de artă cu vot cu apel nominal. Spune președintele, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă cu 38 la 12 cu o abținere. Și mulțumim foarte mult tuturor. Aș propune acum să, când trebuie să intre la plenar acest raport, probabil că din cauza raportului din partea doamnei Ashton nu se va vota la plenara din mai, ci la plenara din 11, pentru că ar fi bine să ascultăm și să dezbatem mai întâi acest raport în prezența doamnei Ashton. Eu aș zice să facem așa. Văd că Roberto e de acord. Înainte de reuniunea noastră din iunie o să mai discutăm o dată cu raportorii din umbră pentru ca să mai, eventual să mai pilim la acest raport un pic, pentru că am văzut că câteva amendamente din partea ALDE nu au fost uh, acceptate aici și poate că am putea să mai creăm câteva punți, eventual să se mai corecteze pe aici, pe acolo, dacă am constatat bine de aici, de la prezidiu. Poate că înainte de plenară să mai purtăm o discuție. Doamna Lözing, aveți cuvântul. Da, nu sunt absolut deloc de acord cu acest lucru, nu văd niciun motiv. Toate compromisurile au fost discutate în detaliu, am găsit la multe puncte comune și poziții comune, deci nu văd de ce să amânăm acum acest raport și sunt absolut de împotriva acestei propuneri. Lösing, mai... Dragă doamnă Lösing, în mai doamna Ashton nu va participa la sesiune plenară și pentru că raportul îi se adresează nemijlocit, cred că trebuie să vorbim cu dumneai Așa mi se pare mai rațional. Ca să nu explodeze toată situația în cele din urmă. Și de aceea vom proceda în acest fel. Doamna Copa, în numele socialiștilor suntem împotriva amânării. Of vot. Împotriva amânării cui sau a ce? Support the position of Mrs. Susțin poziția doamnei Lösing, spune doamna Copa. We do not talk about the report of Mrs. Lösing. We talk about the AD. We report about that. Nu vorbim despre raportul doamnei Lösing, ci vorbim despre discutarea în iunie a raportului Brock Gualtieri. <laughs> ok. <laughs> Uh, to the postponement of the Lösing report we will come now.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 Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun un singur lucru, dacă îmi permiteți. Din anumite motive a fost necesară încă o consultare cu statele membre și tocmai de aceea ne-am gândit dacă nu cumva uh, votul ar fi trebuit să fie amunat dar cred că totuși se poate ajunge la votul pe acest raport azi. Deci să votăm. Bun, atunci trecem la vot. Frau Lösing, haben Sie... Doamna Lösing, mai aveți ceva de adăugat? Nu. Atunci trecem direct la vot. Amendamentul 65 pentru, împotriva, abținere adoptat. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Se cere verificarea. Votul e deschis. Vot închis acum. Se respinge cu 21 la 21 de voturi. Amendamentul 66 atunci. Cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. 67 pentru, împotriva, abțineri, respins. 68 pentru, împotriva, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 70 pentru, împotrivă, respins. Trecem la 73. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. A, nu, dacă socialiștii sunt pentru, atunci se adoptă. Haideți să verificăm. Verificăm electronic. Amenamentul 73. Am închis votul. 21 la 19 se adoptă. Trecem la 74, 75. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Am închis votul. Se adoptă cu 29 pentru, 20 împotrivă. Trecem mai departe la 79. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 83 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 84 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Dar mai bine să verificăm. 84, vot electronic deschis. Am închis votul. Se adoptă cu 29 la 9, 20 de voturi. Compromisul 5. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 96 în două părți. Cine pentru prima parte? Cine împotriva? Trebuie să verificăm. respinsă. Și a doua, pentru a doua parte, împotriva, abțineri, respins. 97 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm. Am închis votul. Sper că a reușit și colegul Postul să voteze. Sau ați încurcat butoanele, domnul coleg? O 104 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 105 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 106 pentru. Împotriva abține adoptat. 107 și 108 uh, amenamente lingvistice. Am înțeles, asta nu se votează. 109 cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 111 pentru. Împotriva abțineri respins. 112 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 112. Vot electronic. Am închis votul. Se adoptă cu 28 la 21 de voturi. 117 pentru, împotriva, abțineri, respins. 118 pentru, împotriva, Abțineri. Verificăm. Nu, s-a respins foarte clar. Da, da, da, da. Compromisul 8 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Am închis votul. se respinge cu 22 la 24 de voturi. Trecem la 119. Cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Compromisul nou atunci. Cine pentru? Ba nu. Trebuie mai înainte să votăm amendamentul 121. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Compromisul nou acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm compromisul nou. Vot închis acum. Se respinge 22 la 24 de voturi cu 5 abțineri. Și atunci, amenamentul 123 pentru, împotrivă, abține, respins. 124 pentru, împotriva abținere adoptată. 128 pentru, împotriva abținere respins. 130 pentru, împotriva abțineri adoptată. 131 și 32 pentru, împotriva abțineri respinse. 133 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 136 pentru, împotriva. Verificăm. Am închis votul. se adoptă cu 31 la 19 voturi. 138 acum pentru, împotriva abțineri, adoptat. 139 pentru, împotriva, abțineri, respins. 140 pentru, împotriva, abțineri, respins. 141 pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. La, cu 22 la 24 de voturi. Dar haideți să verificăm. Asta e pronosticul meu. Cu probabil tot 5 abțineri. Am închis votul. Se respinge 22 la 24 de voturi cu 5 abțineri, cum v-am spus. Sunt 29 de votări, deci dacă, dacă ECR-ul se abține, atunci uh, rămân 24 de voturi împotriva. 142 acum pentru, împotriva, abțineri. Deci, nu era clar. La 142, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptată. 146 acum. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 147 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 149 pentru. Deci 149 pentru, împotriva, abțineri, respins. 150 pentru, împotriva, abțineri, respins. 151 pentru, împotriva, abțineri, respins. 154 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Deci amenamentul oral 100 154 cu amendamentul oral 8, pe care tocmai l-am adoptat. Vizează paragraful 24a 9. Nu, s-a retras, uh, s-a retras 153. Din păcate este vorba despre o greșeală în uh, lista de vot uh, diseminată mai devreme. Bun. Oricum, trecem mai departe la 155. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 126, spune președintele. Pentru? Ba nu, 156. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 158 pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm. Votul e deschis. Vot închis acum. Se adoptă cu 27 la 23 voturi. 160 pentru, împotriva, abțineri, respins. 162 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 163 pentru, împotriva abțineri adoptat. 164 cade. Multe amendamente identice acum cine pentru, împotriva abțineri adoptate. Și atunci de la 170 până la 175 Kronberg, putem să le votăm toate împreună? Cine e pentru? Împotriva? Abțineri respinse. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Atunci trecem la amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amenamentul Amenamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotriva, abțineri, respins. 19 este unul lingvistic, nu se votează. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. 22 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, Respins. 25 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Presupun că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 25. Votul e deschis. Am închis votul. Se, se respinge, am greșit în aprecierea mea. Se respinge cu 16 la 31 de voturi. 26. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 27 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 28 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 29 și 30 pentru. Împotriva abțineri respinse. 32 pentru. Împotriva abțineri respins. 31 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. 37 pentru, împotriva, abțineri, respins. 38 pentru, împotriva, abțineri, respins. 39 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotriva abțineri adoptat, 41 pentru, împotriva abțineri respins. 42 pentru, împotriva abțineri adoptat. 44 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru, Trebuie să revenim la amendamentul 43 pe care l-am sărit. Deci cine e pentru 43? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 3 acum. Pentru? Împotrivă? Compromisul 3 încă o dată. Cine e pentru? Cine împotriva? Abțineri? Ver- Cred că ajungem iar la votul acela de 24, 2 cu 24. Am închis votul. Se adoptă cu 24 la 23. Și acum trecem la amendamentul 49. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 52 pentru, împotriva, abțineri, respins. 53 pentru, împotriva, abțineri, respins. 55 pentru, împotriva, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 57 atunci, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, Împotriva. Abțineri. Adoptat. 62 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 63 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Acum amenamentul 1 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amenamentul 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amenamentul 3 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenament lingvistic uh, nu se votează. Amenamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și amenamentul oral numărul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptăm. Și, în cele din urmă, vot final asupra textului amendat. Vot electronic. Domnilor și domnilor, dacă ați fi, v-ați fi exprimat în favoarea unei amânări, uh, am fi economisit tot acest timp, să știți. Deci raportul se respinge și se pune la dosar. Hmm? It's me. It's only one plus. you know why? Because I have a plus here. <laughs> Dacă vreți să știți cine a votat în favoare, raportul a fost uh, domnul Pascu. Pentru că întotdeauna, să știți că urmează recomandările din lista de vot. Să știți, întotdeauna și în tocmai. That is loyalty. Iată un exemplu de loialitate. Păi, Ministrul de externe australian sosește din clipă în clipă. Vă rog să nu părăsiți sala. Vă dați seama, a făcut și el cale lungă până la noi. In between I have to make a telephone call, you know, take over. Thank you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 Ich eröffne jetzt die Sitzung. Redeschidem ședința. Und begrüße den australischen și avem prilejul și bucuria să salutăm în mijlocul nostru pe ministrul de externe australian. Vă mulțumim că ați venit în mijlocul nostru. Aveți cuvântul. speak now. Uh, here, Brock, uh, members, members of the Parliament. It's... Domnule Brock, uh, stimați membri ai uh, Parlamentului, este o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și să vă vorbesc despre angajamentul cu Asia. Am vorbit cu ambasadori uh, europeni la Canberra și le-am spus că Australia și Uniunea Europeană sunt parteneri firești împărtășim angajamentul pentru democrație, drepturile omului, bună guvernanță. Avem o coordonare a reacțiilor în diverse situații, cu diverse ocazii. Am impus împreună, uh, de exemplu, sancțiuni pentru încurajarea procesului democratic în Myanmar, Australia și Uniunea Europeană au uh, încurajat uh, guvernul uh, interimar din Fiji să lanseze de reforme democratice și uh, încercăm să uh, conștientizăm valorile și uh, valorile europene și uh, drepturile omului. De aceea suntem parteneri firești uh, și uh, Australia, cu o populație provenind din Europa, și Uniunea Europeană s-a angajat să um, lucreze împreună în Asia ceea ce este în beneficiul Australiei, dată fiind poziția sa geografică. Domnule președinte, vreau să subliniez în fața acestei comisii că revoluția care are loc în Asia de 15 ani încoace nu este doar o transformare economică. Este o transformare economică una dintre cele mai rapide și mai radicale uh, modernizări uh, din istoria omenirii, dar reprezintă de asemenea o revoluție socială foarte benefică. Acum 30 de ani, în Indonezia, doar două treimi dintre copii mergeau la școală, terminau școala primară. Astăzi, conform Băncii Mondiale, aproape fiecare copil din Indonezia termină studiile primare. În 2009, cam unul din 20, nu, de din punct de vedere istoric, unul din 20 de uh, elevi uh, din uh, zona, din uh, Indonezia, uh, urmau studiile superioare. Astăzi, uh, mult mai mulți, 9 din 20, fac acest lucru și foarte mulți studenți uh, se înscriu la studii la universități universități prestigioase din lume. A fost uh, între timp eradicată poliomielita din această regiune și a scăzut radical uh, mortalitatea infantilă din, această, din uh, cauza poliomielitei. În 1999, în Cambodgia, doar 53 de fete urmau studiile secundare, la fiecare 100 de băieți. Astăzi, în acea țară, în Cambodgia, una dintre cele mai sărace din Asia, 82 de fete urmează studiile secundare la fiecare 100 de băieți. Acum, mai multe, mult mai multe fete decât băieți merg la școală în Malezia și Thailanda și există mai multe femei în universități decât uh, bărbați. Asia s-a transformat în ultimii 50 de ani. Nu e doar o poveste ce ține de China și vreau să subliniez acest lucru. Există multe alte povești de succes. Mongolia, cea mai rapidă uh, creștere economică din lume, 15% prognozată pentru anul acesta. a luat o decizie calculată în, la începutul anilor 90 de a deveni o democrație multipartinică. Și au urmat uh, schimbări uh, guvernamentare democratice, la fel ca în orice altă țară uh, membră a Uniunii Europene. Indonezia, la fel, un mare uh, exportator pentru Australia, uh, E vorba de un stat uh, care a adoptat democrația multipartinică își alege un uh, președinte și un uh, guvern care dau socoteală în fața unui parlament puternic în legătură cu deciziile de guvernare care se concentrează asupra drepturilor omului și trag la răspundere forțele de poliție și de păstrarea ordinii în legătură cu respectarea drepturilor omului. Rolul uh, armatei, locul armatei în Indonezia este acum în cazarme și acest uh, lucru este uh, recunoscut uh, în Europa în politica externă a Indoneziei, această țară este văzută ca o, o țară în curs de dezvoltare, dar uh, nu putem să ignorăm progresele înregistrate. În Japonia, iarăși, o poveste de succes. Uh, guvernul japonez recunoaște astăzi provocările sociale și economice cu care se confruntă țara este de admirat Japonia pentru efortul de a um, limita efectele dezastrelor naturale uh, peste tot în lume. Pentru noi, parteneriatul cu Japonia este crucial și vă reamintesc că există încă multe povești de succes uh, care țin de revoluția la care asistăm în Asia. Noi recunoaștem că în timp ce Asia produce 50% din produsul global, în curând Asia va ajunge să și consume 50% din acest uh, produs global. De aceea apare în Asia o clasă de mijloc puternică și acest lucru este un rezultat al revoluției de care vă vorbeam. Până în 2030 vor fi 2,5 miliarde de consumatori în regiunea Asia-Pacific și există un dinamism demografic uh, în India, în Indonezia, până în 2020 uh, vârsta medie în India va fi 29 de ani. Deci o traiectorie pozitivă despre care vreau să vă vorbesc, dar care ridică și uh, este și amenințată de, de două lucruri. E vorba de uh, Um, țări care urmează exemplul uh, Coreei de Sud, Taiwanului și așa mai departe, industrializare, democratizare. Dar vă spuneam că există două riscuri. Uh, unul dintre ele este uh, cel al venitului mediu. Problemele de guvernanță, uh, corupția înrădăcinată probleme fiscale deosebite vor împiedica aceste țări în tranziție să ajungă de la uh, a fi țări cu un venit mediu la a fi țări bogate. Și pentru a evita această, acest rezultat uh, este nevoie de o politică foarte fermă În ceea ce privește raportul uh, Băncii Mondiale, Uh, privind uh, China, această țară este deschis, descrisă ca o poveste de succes, însă este îndemnată să construiască în continuare infrastructură, să adopte um, tehnologie modernă, însă raportul Băncii Mondiale, comandat de China, cere în același timp uh, reforme economice pentru a consolida fundamentele economiei de piață, pentru a privatiza um, întreprinderile de stat și pentru a consolida um, guvernanța corporatistă pentru a evita tocmai acea capcană a venitului mediu. Aceste recomandări sunt valabile și pentru alte țări din regiune care se confruntă cu provocarea reformelor și cu riscul și cu provocarea de a uh, uh, își uh, formula politicile sociale și economice într-un mod coerent. O, mai există o, o a doua provocare, aceea a riscurilor de securitate și a disputelor teritoriale. Am văzut aceste dispute în uh, Marea Chinei de Sud și în uh, Marea Chinei de Est. Australia nu ia partea nimănui în aceste dispute, dar încurajăm un acord conform uh, legislației internaționale, inclusiv uh, în conformitate cu uh, Convenția ONU privind legea mării. Cred că putem explora aceste căi pentru a rezolva disputele între părțile implicate. Merită să punem deoparte disputele privind suveranitatea și să convenim, să căutăm acorduri pentru uh, împărtășirea resurselor și a beneficiilor pentru dezvoltare. Pentru că există acum o negociere intensă privind uh, resursele, disputele din uh, Marea Chinei de Sud, uh, între China și Vietnam, între China și Filipine, China și Brunei sunt, uh, sunt uh, foarte sensibile și pot uh, crea neînțelegeri, pot crea uh, o situație în care să se recurgă la forță. Disputele dintre China și Japonia privind uh, cele două insule din Marea Chinei de Est, iarăși uh, pot uh, denatura în situații uh, conflictuale. Uh, Trebuie să atragem părțile implicate la masa dialogului pentru a explora uh, felul în care se pot uh, încheia acorduri de uh, împărtășirea resurselor, împărțirea resurselor disponibile. Relația noastră cu China este foarte importantă. În urmă cu două săptămâni, primul ministru australian s-a întâlnit cu premierul Li și cu președintele Zhang din China și au uh, căzut de acord asupra unui parteneriat strategic care garantează schimburi uh, uh, anuale între cele două țări. Să vă spun ce spunea uh, premierul singaporez în legătură cu China. China pare o forță șovinistă și xenofobă celor din vest care încearcă să, le, să istopeze uh, creșterea. Avem nevoie de o China mai cosmopolitană și mai internaționalizată. Iată două posibile traiectorii pentru dezvoltarea China. Nimic nu este uh, ine, uh, inevitabil în ceea ce privește China. Este posibil un este posibil un conflict cu Statele Unite. Noi, ca aliat al Statelor Unite, credem uh, și ca partener puternic al Chinei, credem că creșterea Chinei este bună pentru China și pentru lume și că cuvântul uh, um, limitare, constrângere nu are ce căuta în uh, textele privitoare la relațiile uh, internaționale. Dezvoltarea Chinei nu trebuie să ne sperie, ci trebuie să uh, ne dea încredere în viitor. Ne dorim uh, deci, o relație bună între noi și Statele Unite poate fi o garanție a păcii și stabilității și prosperității în regiune. Acum avem probleme în peninsula coreană și vedem uh, felul în care închisorile americane de-a lungul uh, anilor, nu, prezența americană de-a lungul anilor a fost uh, o garanție a uh, păcii în zonă pentru Japonia și Corea de Sud, care se confruntă cu uh, comportamentul belicos și destabilizator al Coreei de Nord. Aș încheia prin a vă atrage atenția la Asociația Statelor uh, din Asia de Sud-Est. Populația acestor 10 națiuni se ridică la 500 de milioane și ele pot juca un rol central în uh, ceea ce privește politicile privind această regiune. Noi ținem cont uh, de acest lucru în uh, elaborarea politicii externe a Australiei. această asociație a statelor uh, din Asia de Sud-Est ne, ne-a spus că uh, schimbările din Myanmar sunt irreversibile cu mult timp înainte ca uh, restul lumii să-și dea seama de acest lucru. Iar uh, recomandările sale au fost de a întoarce armata în cazărmi și de a adopta o cale a reformelor uh, democratice în schimbul sus, uh, suspendării sancțiunilor economice și Statele Unite chiar ieri au anunțat uh, ridicarea totală a acestor sancțiuni împotriva Myanmarului. Acest lucru este esențial pentru uh, integrarea democratică a uh, Asiei de Sud-Est și trebuie să ne asigurăm că această traiectorie de creștere în Asia de Sud-Est și în întreaga Asie va continua cu beneficiile sociale pe care le aduce, precum egalitatea de, între sexe și creșterea durat, speranței de viață, despre care vă vorbeam la început. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru onoarea de a-mi permite să mă adresez acestei comisii și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebările membrilor. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere foarte interesantă. Mă bucur că putem purta această dezbatere pentru că aceasta ne dă șansa să ne uităm la acest continent din altă perspectivă, care este extrem de importantă pentru noi. Trebuie să vedem și că în acest context se trebuie discutat și de evoluțiile pentru acordul cadru, care acum are mai mult uh, pertinență în acest moment. Permiteți-mi însă să vă întreb ceva. Am primit uh, acum știri că suntem rugați să îl, să susținem uh, pe, uh, pe aramei uh, europeni pentru că a fost a fost răpit un cardinal, un preot și de asemenea a fost omorât un preot în, în Siria. Aș permite de aceea, aș vrea să-mi permit să-mi cer să cer dumneavoastră, vă cer voie să um, intervin în numele comisiei noastre și dacă nu aveți nimic împotriva o să fac acest lucru. Acum are cuvântul mai întâi doamna Gomes în cadrul acestei dezbatere. Mulțumesc. To listen to you. Mulțumesc, domnule ministru. A fost o plăcere să vă ascult și împărtășesc analiza dumneavoastră în ceea ce povește, privește poveștile de succes, dar și amenințările din zonă nu sunt în total uh, dezacord. Uh, am să ajung și la întrebarea pe care vreau să vă pun acum. În urma acestei analize, ați spune că China ar putea să se confrunte cu o, o bulă economică care să pleznească în curând și să afecteze și pe alții, nu numai poporul chinez. Și cum vedeți situația din Corea de Nord, China va reacționa sau nu va reacționa, cunoscând uh, cât de influentă este China în acea zonă și, de asemenea, cum uh, uh, vedeți acțiunile regimului nord-corean. Aș vrea să vă mai întreb Uh, ceva în legătură cu situația fiscală. Spuneați că în Singapore, în Hong Kong, uh, se uh, dezvoltă cele mai mari paradisuri fiscale din lume. Care este gradul de preocupare privind această problemă în Australia, pentru că până la urmă e vorba de statul de drept, e vorba de reforme către statul de drept în regiune. Iar evaziunea fiscală, acest proces la care v-ați uh, referit, este o amenințare. Am văzut progresele extraordinare din Indonezia, încă nu se vede nimic în China, însă, din acest punct de vedere. Apoi, în legătură cu Myanmar sau fosta Burma, v-ați referit la schimbe, schimbările care au avut loc acolo și pe care ASEAN a putut să le uh, prevadă. Nu cumva există pericolul ca din cauza unor schimbări uh, minore în structura Parlamentului să nu avem o formă de guvernare democratică Um, și încă există um, represiunea oponenților politici în, ața, în acea țară. Cum explicați acest lucru? Și, în final, cum uh, Timorul de Est, iarăși, este o poveste de, poveste de succes. Cum uh, merg negocierile cu Timorul de Est în ceea ce privește petrolul? o resursă importantă pentru acea țară. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Neitz. Aș vrea să vă rog să folosiți mai puțin timp de pentru întrebare decât Ana, care Ana știe foarte multe și are nevoie de mai mult timp pentru a-și pune întrebările. Bine, o să fac tot posibilul. Always make very short and brief interventions, uh, President. Domnule președinte, știe toată lumea că dumneavoastră faceți tot timpul intervenții foarte scurte. Aș vrea să fac și eu ca dumneavoastră. Mulțumesc, domnule ministru, bine ați venit la noi și vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați spus până acum. Nu are rost să vă spun acum uh, care este povestea vieții mele, nici nu e foarte interesant, dar se întâmplă ca soțul meu și cu mine să fi călătorit foarte mult în Asia de Sud-Est și în foarte multe din țările din acea zonă și aceasta foarte uh, profund. Și am citit și uh, ziarele tot timpul de, din acea zonă, ziare de limbă engleză, pentru că celelalte nu erau accesibile pentru noi și mi-amintesc că se cita la un moment dat uh, un ziar chinez care spunea care, că Chris Patton uh, este extrem de complicat în acțiunile sale, ceea ce se pare că este o insultă în China. Oricum, mi s-a părut foarte interesant să citim din această perspectivă aceste date. Foarte multe schimbări au avut loc în țările din uh, Asia de Sud-Est și eforturile țării dumneavoastră și schimbările la guvernare au încercat o îmbunătățire a relației cu majoritatea partenerilor uh, asiatici. Uh, aceasta se înțelege de la sine, bineînțeles, este normal. Dumneavoastră aveți dreptate să subliniați progresul uh, democratic în anumite din aceste țări, dar foarte multe sunt încă de exemplu, Cambodgia se află încă într-o dictatură. Felul în care se uh, sunt tratați politicieni din opoziție nu este acceptabil și uh, este absolut de disprețuit. Aș vrea să vă întreb foarte concret, domnule ministru, care este opinia guvernului dumneavoastră față de Taiwan. Presupun că sunteți uh, suporter ai uh, și susținător ai politicii unei Chine unite. Vreau să știu care este, după părerea noastră, importanța Taiwanului în ceea ce privește ce se întâmplă în uh, cele două mări ale Chinei M-ar interesa foarte mult să aud aceste informații din partea dumneavoastră. Am vizitat și țara dumneavoastră, de altfel vreau să vă spun când am uh, călătorit în zonă. Dar m-ar interesa opinia dumneavoastră um, foarte mult. Teoharus. Teoharus are cuvântul. Mulțumesc, Aș vrea și eu, vă rog, să vă salut, Excelență, în Parlamentul European. Permiteți-mi să vă spun, în primul rând, cât admir națiunea australiană și cât apreciez rolul său dominant în dezvoltarea regiunii asiatice și a Pacificului uh, de Sud-Est, pentru care, uh, despre care cunosc destul de multe din aventurile mele din regiune. Australia joacă un rol foarte important și în promovarea păcii și a relațiilor mai bune de vecinătate între țările asiatice. Și uh, chiar uh, pentru Cipru, reprezentantul uh, ONU este un fost ministru al, de externe ale Australiei. Nu vreau să vă pun nicio întrebare, ci aș vrea doar să-mi exprim dorința ca Uh, negocierile să ajungă la un rezultat, uh, negocierile la acordul de parteneriat și, de asemenea, în calitate de raportor voi face tot posibilul pentru a putea să-mi duc la bun sfârșit această sarcină. Mulțumesc! Domnul Beautycofer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, prima mea întrebare se referă la ceea ce ați spus dumneavoastră. Ați analizat impactul uh, rolului pivotal al Statelor Unite în uh, zona Pacificului și a Asiei. Am impresia că odată cu ultimele mișcări din partea Chinei, se pare că s-a ajuns la o mișcare de, mai degrabă întâmplătoare, dar nu chiar, care pune foarte multă presiune pe coeziunea din Asia. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre această presiune. Uh, o a doua întrebare pe care aș vrea să vă pun se referă la relațiile dintre Australia și China. Ați spus că aveți un parteneriat strategic acum cu China. Este vorba de un parteneriat bazat pe valori sau bazat pe interese? Care este temeiul acestui parteneriat strategic cu China? L-ați citit pe Li Guangyo și în citatul pe care l-ați dat dumneavoastră, dumnealui părea să spună că evoluția rolului Chinei depindea direct de felul în care Occidentul uh, tratează China. Sunteți de acord cu această analiză? Deci, nu există o origine chineză a acțiunilor chineze sau e doar vorba de o acțiune în oglindă întotdeauna față de lumea occidentală? Dumneavoastră spuneți că creșterea Chinei este un lucru bun. Întrebarea este cât de mult timp va mai fi bună și cât de bună va fi dacă politica externă a Chinei va fi din ce în ce mai uh, agresivă. Și un ultim punct, uh, ați putea, vă rog, să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră schimbările în politica de externă a Chinei în legătură, de exemplu, cu, uh, în legătură cu insulele Yasun Senkau. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, sunt aici. Nu avem adesea miniștri din Commonwealth care să vorbească la noi în fața comisiei. Poate că știți că sunt trei țări Commonwealth, Cipru și Malta și Marea Britanie. Uh, în uh, Uniunea Europeană. Poate că aceasta vă face să uh, vă gândiți mai bine. După cum știți, Corea de Sud și Singaporul au ajuns la acordul de parteneriat comercial liber, acord liber de liber schimb cu Uniunea Europeană și mă întreb dacă Austria, Australia ar putea ajunge și ea la un astfel de acord cu Uniunea Europeană. Întrebarea mea se referă și la cooperarea în domeniul securității și apărării, mai ales în ceea ce privește combaterea pirateriei în, uh, pe coasta Somaliei, în cadrul misiunii uh, PESAC, în cadrul uh, Atalanta UE și vreau să știu uh, dacă dumneavoastră ați vrea să vă angajați în această misiune pentru a combate și terorismul internațional, pentru că știu că aceasta este o prioritate a Australiei, fiind dat că ați fost de multe ori ținta în acest, unor atentate teroriste, mai ales la Bali. Um, vreau să știu de asemenea dacă și doamna Gomez, care a menționat uh, această problemă, ar putea, ați putea să mi răspundeți eventual la ea. În ceea ce privește politica externă, ați menționat uh, problema împărțirii, partajării resurselor și vreau să vă, în, în contextul Taiwan, în Ați văzut planul președintelui Taiwanului în acest uh, domeniu? Pentru că cred că este interesant să ne gândim la acest plan, lăsând la o parte toate uh, dorințele teritoriale sau uh, alte probleme și poate că resursele marine sunt extrem de importante și ar trebui citit acest document cu atenție. Poate că soluția aceea este foarte interesantă pentru a reduce tensiunile între China, Taiwan și Japonia cu privire la insulele partajate în momentul de față. O altă chestiune, o altă întrebare este care sunt relațiile noastre cu India sau care este o altă țară fostă Commonwealth care vorbește engleză în Asia de Sud. Este o relație puternică cu India pentru că aceasta este o țară pe care noi o susținem foarte puternic și ni se pare important eu am fost și mai de mult în această țară și Timorul de Est, o altă chestiune, am citit un document recent care acuză companiile australiene eh, offshore că nu își plătesc taxele cum trebuie acestei țări față de această țară. Puteți să ne comentați această suspiciune și care, sunt, eh, care este colaborarea dintre Canberra și Timorul de Est în ceea ce privește aceste companii offshore de extracție de petrol. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum eh, dau cuvântul domnului Fos, care este vicepreședintele Comisiei uh, Delegației cu Australia. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte pentru remarcile pe care le-ați făcut. Vă urez bun venit la Bruxelles, la Parlamentul European nu mă voi concentra comentariile pe politica externă ca atare, ci mai degrabă pe aspecte mai generale în relațiile dintre Uniunea Europeană și Australia. Există întâlniri periodice interparlamentare între membrii din Parlamentul European și membrii din Parlamentul Federal uh, Australian. Au avut loc din 1981 mai multe astfel de întâlniri și cea mai are loc în februarie 2013, când uh, o delegație de șapte membri din Parlamentul European a fost la Sydney, la Canberra și la Adelaide și uh, Ceea ce a fost frapant pentru deputații din Parlamentul European este că au auzit peste tot cum uh, își transferă, de fapt, uh, Australia prioritatea către Asia, care este dinamică și orientată spre viitor și cum se vorbește peste tot de potențialul pieței asiatice. Când uh, spuneți acest lucru, vreau să vă întreb, vi se pare că Europa s-a demodat, a devenit sclerotică și sclerozată, obsedată cu problemele sale proprii în cadrul zonei euro? Încurajez uh, și admir entuziasmul Australiei pentru a găsi noi oportunități de afaceri în Asia, dar totuși consider că o reechilibrare a relațiilor Australiei cu Asia nu ar trebui să fie în detrimentul relațiilor cu Uniunea Europeană, un partener uh, tradițional și de vechime al dumneavoastră. Aș vrea de asemenea să subliniez un aspect în care nu numai Australia joacă un rol foarte important, ci și Europa. E vorba de zona Pacificului se vorbește câteodată despre faptul că Europa este cel mai mare donator în ajutoarele de dezvoltare cu 650 de mii de cetățeni europeni care trăiesc în acea regiune. Din păcate însă, prezența Europei nu este destul de vizibilă, iar rolul Europei nu este recunoscut ca atare în zona aceasta. Europa și Australia ar putea, credeți dumneavoastră, să înceapă o cooperare mai apropiată și să ajungă la o cooperare geopolitică mai puternică în zona Pacificului, de exemplu, în problema Timor-Lestus, în uh, insulele Solomon și Fiji? Și, în al treilea rând, aș vrea să vă întreb despre rolul Australiei, rol important în 2013 și 2014, în uh, foruri internaționale precum Consiliul de Securitate al ONU și uh, faptul că Australia deține leadershipul uh, G20 din noiembrie anul acesta. Aș vrea să vă întreb, domnule ministru de externe, despre obiectivele Australiei în ceea ce privește calitatea noastră de membru în aceste două foruri și calitatea de lider în G20 din noiembrie 2013. Mulțumesc. Domnul ministru a primit foarte multe întrebări, spune președintele, și aș propune deci să răspundă mai întâi la această rundă și în al doilea rundă voi da cuvântul domnului Iegle, Pașcu și Atkinson și Posselt. Mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Consiliul de Securitate, angajamentul nostru va fi bazat mai ales pe menținerea păcii și construirea păcii. În Timor-Leste și uh, insulele Solomon uh, suntem de acord că trebuie reconstruită pacea după, după conflicte destructive. Vedeți că experiența noastră uh, a, a fost acumulată și în misiunile de construire și consolidare a păcii în Africa, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU și, în general, Consiliul de Securitate s-a, exprim, s-a implicat în tot felul de războaie în Africa. În ceea ce privește Timor-Leste și uh, Solomon, bineînțeles că se aplică acest lucru și aici. Implicarea noastră în G20 se va concentra mai ales pe uh, crearea de locuri de muncă și creștere pentru economia mondială. Salut, bineînțeles, colaborarea între noi pe tema ajutoarelor, așa cum am discutat și ieri, și cred că în această, acest parteneriat trebuie să ne gândim la o situație posibilă în care noi direcționăm uh, ajutoarele europene în Pacific pentru că avem un interes puternic în acest sens și în Africa dumneavoastră puteți gestiona ajutoarele uh, pentru dezvoltare din partea Australiei. Mi se pare un mecanism foarte echitabil. Apoi, domnul când m-a întrebat câte ceva. Un uh, acord de liber schimb între noi nu este numai pe agenda, ci este într-o fază de proiect, însă lucrăm mai întâi pe acordul cadru pentru că acesta ne va oferi cea mai bună șansă de a continua. În ceea ce privește relațiile noastre cu India, considerăm că trebuie India mai întâi să spună ce dorește mai mult de la Australia. Momentan era vorba de exportul de uraniu, iar acum suntem în negociere cu uh, India pentru un acord de salvgardare care să poată în, să uh, poate să gestioneze mai bine aceste resurse și să găsească o cale nouă. Cred că India este gata să discute despre chestiuni uh, strategice precum insulele Fiji, Oceanul Indian și problema uranului, uraniului, care nu a fost înainte o problemă, bineînțeles. Și atultăm orice formă de angajament mai puternic cu Europa și o perspectivă de tri, trilaterală între uh, aceste, acești trei parteneri mi se pare de asemenea posibilă. Ceea ce privește partajarea resurselor, aceasta este într-adevăr gestionată și de către noi și de către partenerii noștri și aceasta este cadrul de colaborare. Într-adevăr, resursele sunt foarte bine partajate și beneficiul este proporțional și conform uh, tratatului de uh, acordului între noi și partenerii noștri. Însă, în ceea ce privește Indonezia, vrem o colaborare a contraterorismului foarte bună. Vreau să felicit Indonezia pentru eforturile făcute. În ultimii ani, 700 uh, de teroriști au fost acuzați de către Indonezia și a fost chiar aduși în fața justiției 400 de teroriști care au fost și condamnați. Avem o colaborare foarte bună polițienească cu poliția din Indonezia. Una din cele mai mari povești de succes din Indonezia este felul în care au, s-au implicat pentru combaterea terorismului după atentatele de la Bali din 2002. Și acum aș vrea să mă întorc la întrebările doamnei Gomez și mai ales la întrebarea legată de China și Corea de Nord. Suntem uh, bucuroși de rolul pe care îl joacă China încercând să influențeze comportamentul Coreea de Nord. China are cel mai multă influență în Coreea de Nord și cred că China probabil ar avea oarecare rezervi, rezerve să uh, ia poziția Europei în ceea ce privește Corea de Nord, dar luăm uh, pozitiv la cunoștință rolul pe care l-a jucat China în acest conflict. Nu avem deși am discutat uh, cu partenerii noștri uh, de, din Adia, Asia de Sud-Est despre problemele de evaziune de, uh, fiscală din Hong Kong sau Taiwan. Însă, și pentru ca să revin la un alt subiect pe care l-ați menționat dumneavoastră, o, măs- o măsură importantă din China care trebuie urmărită este problema statului de drept, iar asta, aceasta are legătură cu leadership chinez și uh, rolul important al Chinei. Trebuie făcute progrese în domeniul drepturilor omului și democrației și um, premierul Li și președintele Chinei au uh, făcut într-adevăr progrese în ceea ce privește instaurarea statului de drept. Am fost în China și am încercat să discutăm despre aceste probleme și premierul Li a răspuns că s-au făcut progrese în legătură cu drepturile omului în China și a spus-o în asemenea mod încât m-a încurajat să cred că vor mai fi progrese în acest sens. Sunt destul de încrezător și pozitiv în ceea ce privește angajamentul noului guvern față de această perioadă de tranziție către statul de drept și pentru reformele economice pe care le-am uh, citit și în raportul Băncii Mondiale. În ceea ce privește Myanmarul, sunt de acord cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră cu privire la uh, problemele din această zonă. Eu voi merge în a doua vizită la Myanmar, în Myanmar și voi vizita provincia probleme, cu probleme și uh, de asemenea, și săptămâna trecută am luat contact cu uh, liderii acestei regiuni. Cred că statutul uh, Uh, oamenilor din acea regiune este într-adevăr o provocare pentru drepturile omului. Cred că Uniunea Europeană are dreptate să fi, își fi ridicat sancțiunile, însă față de Myanmar, pentru că problemele sunt deja rădăcinate de decenii acolo. Conflictele etnice și religioase din această zonă nu sunt noi și trebuie de aceea să încercăm să ne angajăm împreună cu, președin, cu premierul Tim Shane pentru a recunoaște statutul minorităților și pentru ca segregarea să nu se mai întâmple pentru că există o discriminare clară între alte comunități și uh, oamenii care suferă din minoritatea respectivă. Trebuie de aceea să facem eforturi pentru a ne angaja pentru minoritatea Rohingyus și să încercăm să facem eforturi, uh, mai ales la reuniunea noastră din iunie. În Timor-Leste, în legătură cu acest subiect, m-am întâlnit cu premierul uh, la Sydney în vineri și cred că un lucru esențial în dezvoltarea politică ale acestei țări sărace și foarte mici este că sunt de acord să se reconcilieze cu Indonezia. Vom încerca să lucrăm împreună cu ei pentru a integra Australia, Timor-Leste și Indonezia într-un circuit economic. Nu este ușor pentru că există foarte multe parteneriate, foarte puține parteneriate, însă cred că pe termen lung, cu un obiectiv pe termen lung, Timor-Leste poate să se apropie de noi. Ei consideră că indicatorilor economici și sociali sunt uh, mai uh, um, buni decât cei al Laosului când a fost admis uh, în, această, în comunitatea ASEANului, însă în ceea ce privește Taiwanul, aveți dreptate să spuneți că uh, și noi suntem pentru o China, suntem de acord și cu uh, rolul pozitiv pe care trebuie să-l joace China, care a început chiar din timpul administrației Bush. Suntem bucuroși de leadership din Taiwan și de angajamentele acestui guvern și trebuie să o spun foarte clar, Taiwanul este, a fost o provincie a Chinei până când a fost luată de către China uh, prin intermediul uh, Japon, Japoniei în 1985 la în războiul uh, sino-japonez. Um, și consider că Taiwanul, care a fost o provincie a Chinei, este o problemă. Suntem însă pentru o reconciliere pașnică a acestui continent, a Taiwanului cu China. Am jucat un rol foarte important de asemenea în combaterea pirateriei în cornul Africii. Am avut chiar o navă în golf care urmărea orice uh, mișcare a pirateriei în acel golf. Am vorbit și cu uh, lo- autoritățile locale care mi-au spus că uh, datorită din cauza acțiunilor de piraterie și-a, țara sa și-a pierdut o treime din uh, combustibilul anual uh, produs, ceea ce este extrem de grav, s-a suferit extrem de mult și în această țară din cauza piraților și aceasta ar trebui să ne îmbunătățească angajamentul nostru împotriva oricărei acțiuni de piraterie. Avem uh, o, deci suntem prezenți în uh, acțiunile antipiraterie la, în cornul Africii. O întrebare foarte provocatoare mi s-a pus uh, despre China, de asemenea. Uh, despre rolul lor uh, de oglindă sau nu în politica externă a Chinei. Ei trebuie să-și evalueze, bineînțeles, rolul, uh, disponibilitatea, mai ales în politica externă de după 2008. toate problemele de suveranitate și disputele în uh, ceea ce privește China trebuie rezolvate pașnic în conformitate cu legea, cu dreptul internațional și cu convențiile Uniunii uh, ONU uh, cu privire la războiul pe mare. Încurajăm de asemenea o tocmirea unui cod de conduită pentru ASEAN și cred că Parlamentul European trebuie să înțeleagă și el Uh, din aceste experiențe, din experiența primului război mondial, la care, pe care, al cărui sfârșit îl vom uh, aniversa uh, anul viitor, dar totuși războiul, primul război mondial a fost creat de mai multe, de mai multe incidente, de mai multe incidente chiar din Orient, înainte de 1914 și incidentele uh, au fost chiar în largul mării, de exemplu, chiar un incident în largul mării poate să ducă la, o la un război și aceasta ne învață istoria. De aceea suntem extrem de atenți pentru ca ASEANul și China să ajungă la un acord pe un cod de conduită. Există două provocări în legătură cu disputa cu privire la Marea de Sud a Chinei. Una este cea pe problemele de formă și celelalte sunt, bineînțeles, de conținut, despre cum se poate încheia această dispută pe conținut. Însă, o rezolvare a acestei dispute considerăm și că trebuie să treacă prin problema rezolvării partajării resurselor și să se bazeze pe valori. Parteneriatul nostru cu China se bazează pe interese, dar și, bineînțeles, pe valori comune, cum ar fi, de exemplu, uh, rezolvarea pașnică a disputelor și evoluțiile pașnice din regiune. Dinamica politicii externe ale Chinei va depinde, bineînțeles, de comportamentul comunității internaționale și de dezbaterile vii care vor avea loc în China și care au loc, bineînțeles, în ceea ce privește angajamentul Chinei în lume. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru observațiile dumneavoastră cuprinzătoare și foarte interesante cu privire la unele aspecte de politică externă. Acum permiteți-mi, aici sunt în sală, vă rog, permiteți-mi două întrebări mai, ceva mai concrete în această doua rundă. Prima se referă din nou la Myanmar. Ca membră a Comisiei pentru Drepturile Omului, împărtășesc uh, în mod explicit uh, aprecierile dumneavoastră politice. Sublinez asta. Dar, atunci când mergeți în Myanmar, aș vrea să vă rog să nu vă interesați doar de situația minorității musulmane Rohingya, și să vă interesați și de uh, soarta uh, grupului etnic Kachin, care sunt uh, creștini și care se află într-o situație mai mult sau mai puțin identică cu cea a grupului întâi numit în uh, Myanmar. În schimb, uh, în continuare vă rog să-mi permiteți să vă laud pentru aprecierea dumneavoastră și atitudinea guvernului dumneavoastră față de situația din această țară. Într-adevăr, Myanmarul a, a, a consemnat uh, progrese remarcabile în ultimul timp. Um, noi am susținut uh, opoziția, ceea ce a fost bine uh, în această țară, dar uh, între timp știm că este dificil să ne încredem într totul în această opoziție care este și ea foarte fragmentată. O a doua întrebare a mea vizează cooperarea între Uniunea Europeană și uh, Australia. Vicepreședintele delegației pentru relația cu Australia a prezentat deja o părere uh, cât de cât clară. Uh, eu am participat în luna februarie la delegația care a vizitat țara dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ospitalitatea cu care ne-ați primit și pentru discuțiile pe care le-am putut purta acolo. Ceea ce a fost fascinant pentru mine în ce privește limbile pe care le învață copiii dumneavoastră. Uh, a fost fascinant să aflu că copiii din Australia învață chineză și japoneză. Deci se pare că ăsta este viitorul și ăsta este viitorul spre care vă dreptați dumneavoastră. În acest context, cum vreți să definiți sau să redefiniți cooperarea Australiei cu Europa? Uh, pentru că dacă privim uh, acordul liber schimb dintre părțile noastre, Uniunea Europeană este totuși al treilea partener de comerț exterior al uh, uh, Australiei. Însă Australia este doar al 15-lea partener de uh, relații comerciale al Uniunii Europene și în domeniul agricol se poate și ar fi chiar de dorit să colaborăm mai mult. Acum aud că Eh, negocierile pe marginea eh, acordului liber schimb sunt avansate, dar că există foarte multe capitole încă deschise. Înțeleg bine că mai întâi vreți un acord politic eh, și apoi vreți doar să treceți la părțile comerciale. Poate ne lămăriți în această privință, domnule ministru. Well, thank you very much. Uh... Domnul Pascu. Mulțumim, uh, Excelență, pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Uh, vorbeați despre situația din Europa și experiența dumneavoastră. Acum se spune, dacă vrei, dacă vrei să existe pace în sistem, trebuie să existe pace și în centrul unui sistem. Europa a fost în mijlocul unui sistem și uh, Eh, din 1918 până în 1914 am avut pace în centrul sistemului, dar eh, s-a ajuns totuși la război în 1914 pentru că eh, bilateralismul a prevalat în fața multilater- relațiilor multilaterale. Acum și noi suntem, și acum suntem într-o situație de importanță centrală în menținerea păcii, dar am creat unele instituții multilaterale care prevalează acum în prezența și importanța lor față de relațiile bilaterale. Eu cred că a venit timpul să încurajăm și în ce privește relațiile australo-europene, aceste relații multilaterale, înaintea celor bilaterale. Sir Robert, aveți cuvântul. Good to see you, Minister. It's always nice to... Domnule președinte, vă mulțumesc și îmi face mare plăcere, domnule ministru, să Vă salut. Am patru întrebări foarte scurte. Mai întâi, ce credeți, domnule ministru, că ar fi uh, implicațiile uh, extinderii prezenței uh, militare uh, proactive în Asia de Sud-Est? În al doilea rând, ce implicații va avea aceste modificări asupra eh, acțiunilor de menținere a păcii australiene? Eh, veți ajusta cheltuielile noastre bugetare sau veți asista doar la un astfel de eh, proces? În al treilea rând, o serie de insule din sud-estul Pacificului uh, suferă din cauza creșterii nivelului mării. Australia a ajutat deja până acum uh, unele dintre aceste insule. Poate ne elaborați puțin uh, poziția dumneavoastră în această privință, dar poate cea mai importantă întrebare, care poate nu își va găsi răspunsul, care poate nu își va găsi răspunsul până în vară, cine cine va câștiga până la urmă. Domnule eh, ministru, am două întrebări foarte precise. Una care vizează politica de vecinătate cu Indonezia și Filipinele. Eh, eh, cu Filipinele nu ați menționat până acum nimic. Acolo există o, niște mășcări separatiste foarte, foarte clare. Ați prezentat o analiză foarte detaliată asupra Indoneziei, dar cum apreciați uh, în aceste două țări insulare, Indonezia și Filipinele, mișcările de segregare și separaționiste? A doua întrebare uh, vizează uh, o țară cu care Australia are o relație foarte bună, Papua New Guinea, care este stadiul actual și care este vi- potențialul viitor al acestor relații cu țara menționată. Mulțumesc. Uh, uh, uh, Mulțumesc pentru excelentele întrebări. Sigur, nu trebuie să pierdem din vedere alte probleme Uh, ce țin de drepturile omului decât cele menționate și sunt de acord cu dumneavoastră în ce privește minoritatea Kachin. Uh, cred că cea mai mare provocare pentru Myanmar, dincolo de provocările economice ale unei țări extrem de sărace, este reconcilierea. Prin uh, ajutor pentru dezvoltare încercăm să susținem acest proces de reconciliere. Cred că Australia este cel mai mare donator împreună, în colaborare cu Regatul Unit pentru această țară. Am am uh, reconstruit uh, o școală în afara Rangunului, am uh, instruit profesorii și odată când am vizitat această școală, um, îmi amintesc că am întâlnit o serie de copii care Uh, care ne-au salutat acolo și știu că părintele unui uh, copil uh, chiar era îmbrăcat într-un tricou care susținea formațiunea politică condusă de Aung San Suu Kyi. Deci am realizat că o țară care odată a fost o, o, o dictatură militară s-a transformat într-o țară care la vizita primului ministru australian se afișează cu un lider al opoziției. Deci este o este o țară foarte dinamică, cu foarte mulți tineri, dar cu foarte mulți tineri care nu trec de ciclu primar de instruire. Eu cred că uh, Regatul Unit și Australia putem fi foarte mândri că îi ajutăm pe cei din Myanmar. Important este ca Myanmarul să uh, facă parte dintr-o uh, zonă de prosperitate în, uh, la, la, mijloc între, la mijlocul drumului între ASEAN și UNA și sperăm că uh, astfel să se ofere mai multe oportunități oamenilor din zonă. Iar în ce privește aceste conflicte etnice și religioase care implică minoritatea Rohingya și Kachin, uh, acesta, aceste uh, fenomene nu sunt un, un, un joc cu sumă zero. Există valori clare pe care Europa le poate oferi și și valorile pe care Australia le oferă în ajutor pentru dezvoltare sunt și ele valori la origine europene. Da? Sigur că Australia este foarte atractivă pentru migranți din India și uh, China și tocmai de aceea uh, foarte mulți uh, indonezieni s-au expus la riscuri mari, dar au traversat marea spre, spre Australia, cunoscând valorile australiene care la origine sunt europene. Deci, um, aceste valori sunt uh, consacrate la noi. Apoi am fost întrebat în legătură cu modernizarea militară a Chinei. Uh, eu cred că uh, modernizarea economică a Chinei este acompaniată de o modernizare și sofisticare a prezenței și structurilor sale militare. Important este ca aceste proceduri să fie transparente pentru toți. Am spus chinezilor că Eh, în timp ce voi vă modernizați eh, structurile militare și noi ni le vom moderniza în colaborare cu partenerii și aliații noștri, de exemplu Statele Unite. În ce privește zona eh, Pacificului, ați vorbit despre cea mai mare provocare. E o provocare dată de modificările climatice. Am vizitat recent un atol în care a trebuit să uh, refacem uh, practic o parte a, a, a insulei uh, create de acest atol pentru că uh, au crescut foarte mult uh, apele marine, însă apa marină când crește, ea practic poluează uh, resursele de apă potabilă și asta este cel mai mare risc. Există deja uh, locuri abandonate de uh, peste 100.000 de persoane și uh, prin uh, faptul că le oferim tinerilor uh, posibilitatea de a învăța limba engleză, de a, prin faptul că le oferim uh, uh, uh instruire vocațională uh, deocamdată în patria lor, le oferim posibilitatea de a deveni uh, nu migranți disperați din calea unor modificări climatice uh, devastatoare, ci vor deveni niște migranți calificați uh, care deja în țara lor de origine dobândesc unele calificări recunoscute în Australia. asta este abordarea noastră există populații cu peste o mie de ani de, de istorie pe, pe aceste uh, atoluri, care au reușit să gestioneze situația, resursele geografice, resursele umane acolo, um, dar uh, aceste populații uh, nu sunt populații izolate, ele se compun din, din strămoși malai, din strămoși europeni. Eh, iată, și ei reprezintă o, un prim element al globalizării, așa cum și răspunsul nostru trebuie să fie eh, un răspuns global la adresa acestei provocări globale. În ce privește întrebarea foarte interesantă legată de separatismul în Indonezia și Filipinele, Uh, un exemplu interesant este aici uh, Malaysia. Malaysia a reușit să medieze un acord între separatiștii islamici, uh, islamici din Filipine și guvernul filipinez. Este un acord foarte promițător. În Indonezia, credem că una din, unul din elementele poveștii de succes uh, a Indoneziei este modul în care a fost uh, gestionat impulsul separatist din, uh, din ACE, din uh, regiunea ACE. Dar cu omologul meu indonezian, înainte de a fi adus eu în discuție problema Papa Noua Guinee, el a adus-o în discuție. Sigur, noi, noi recunoaștem suveranitatea Indoneziei în legătură cu toate provinciile sale și Eh, încurajăm eh, Indonezia să accepte codul de conduită al ASEAN în ce privește autonomiile și statutul de autonomii speciale, eh, dar în ce privește Papua Noua Guinea, suntem foarte încurajați de atitudinea noului prim-ministru de acolo, cu 90 din 111 eh, voturi ale Parlamentului Regional a adoptat un program pentru creștere eh, economică și creșterea infrastructurii, îmbunătățirea standardelor de educație și instruirea populației. El eh, este unul din marile aturile acestei țări extrem de sărace, cu o diversitate etnică extraordinară, care trebuie să înfrunte o sărăcie cruntă. Dar anul trecut s-a reușit organizarea unor alegeri democratice, eh, s-a permis eh, oamenilor să eh, își aleargă liber reprezentanții și dacă Papua poate să organizeze alegeri libere, dacă există libertate de expresie acolo, atunci, atunci peste tot în lume ar trebui să fie posibil acest lucru. În ce privește victoria uh, echipei Ashes, uh, uh, um, istoria a demonstrat că uh, superioritatea echipelor de cricket australiene asupra uh, uh celor din Regatul Unit uh, este una care ține de zeci de ani și de secole și care cred că se va păstra și pe viitor. Vă mulțumesc. Thank you very much, Minister. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru discuția la care am putut participa cu toții. Cred că am reușit să atragem atenția Australiei că uh, Europa încă este un actor uh, global important uh, și Australia este în continuare un actor global important și asta nu doar din cauza resurselor sale naturale. Eu sper că acordul nostru de liber schimb va fi um, încheiat cât se poate de repede. Eu sper că în curând vom avea și la Bruxelles și vizita guvernatorului general care va fi însoțit de o delegație de oameni de afaceri pentru a dezbate detaliile acestui acord. Cred că va fi chiar pe 1 iulie, dacă nu mă înșel, această vizită. Vrem să vă reasigurăm că interesul nostru în afacerile australiene este neschimbat și sperăm că vom putea coopera pentru dezvoltarea pe viitor al acestei relații. Cred că și secolul 20 a arătat că avem Uh, interese comune, dar avem și valori comune, cum ar fi cea, cele ale democrației și drepturilor omului. Uh, uh, noi avem valori similare și cred că acest lucru ar trebui să joace un rol important în tot acest exercițiu de cooperare. cooperarea între Australia și Uniunea Europeană. Să știți că pentru dumneavoastră ușile noastre sunt mereu deschise.